Domnilor, luați loc. Declar deschisă ședința suspendată la 26 a 11 -a 2015. Procesul verbal și textele adoptate în cursul ședinței din 26 noiembrie sunt disponibile. Există observații? Nu? Oi, мы Herr Gericke, Sie? Domnule Gericke, vă rog. Stimate domnule președinte, pe ordinea de zi sunt trei voturi și șapte dezbateri din care nimic nu este urgent. Vreau să cer uh, biroului să anuleze această plena, microplenară scumpă și uh, um, inutilă de la Bruxelles sau cel puțin să verifice utilitatea ei. Domnule Gheriche, nu v-ați referit la procesul verbal, dar o să trecem acest lucru în procesul verbal. Are cineva observații legate de procesul verbal? Nu, atunci procesul verbal este aprobat. Doamnelor și domnilor, autoritățile competente din Polonia mi-au comunicat alegerea domnului Ceslav Hoc și a domnului Sławomir Kosowski, cu începere din 27 noiembrie. Îi locuiesc pe domnul Marek Iosef Grobarcic și pe domnul David Bohdan Iațchevici. Le urez bun venit noilor colegi și le amintesc că trebuie